Señorías, buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión de hoy, el primer punto del... Bună ziua. Vom începe cu primul punct de pe ordinea de zi și anume raportul referitor la cerințele tehnice aplicabile transferurilor de credit și debitelor directe în euro, ceea ce presupune amendarea regulamentului 924 din 2009 are cuvântul domnul raportor Sari Esaia. Aveți cuvântul. Uh, it's not very crowded. Mulțumesc, nu sunt foarte multe persoane aici, dar datorită faptului că raportorul din umbră este prezent, putem uh, începe. Mulțumesc pentru cele 144 de amendamente, 28 pentru considerente și restul pentru articole. Nu le voi parcurge pe toate, dar voi uh, pune accentul pe câteva și voi încerca să vă spun la ce fel, fel de compromisuri putem ajunge. Începând cu considerentul 1, mulți dintre noi ne exprimăm preocuparea ca tranziția la SEPA să nu ducă la o creștere a prețurilor pentru servicii și pentru consumatori în general, în, în special. Trebuie să aplicăm uh, principiul uh, că taxele nu trebuie să fie mai mari pentru uh, consumatori. consumatori. Amendamentele 97, 98 și 111 din partea domnului Gigold la considerentul 13 și amendamentele de la articolul 5, 159 și 169 se referă la această preocupare legată de prețuri. Uh, locul corect este aici la considerente și nu la articole. De aceea insist că trebuie să spunem foarte clar aici că ne preocupă problema prețurilor și că acesta este semnalul pe care îl trimitem băncilor și comisiei. E vorba de amendamente care trebuie să apară la considerente și nu la articole. Și, de a, și același lucru este valabil pentru amendamentele la considerentul 5 care se referă la uh, mecanismul de guvernare pentru SEPA se fac referiri la articolul 4, 143, 144, 145, 150, 115, 118, care vor să introducă un organ de standardizare european și un organism european pentru guvernanța SEPA. Acesta este de asemenea un mesaj foarte clar trimis Comisiei și am putea formula un text de compromis. Însă, aceste mențiuni sunt prea vagi pentru a fi incluse în, articol, în articolele menționate. Însă, ar putea fi următorul pas în regulamentul SEPA. Deci, Comisia trebuie să se asigure că va exista un organism independent de guvernare a SEPA. Acest lucru trebuie de asemenea menționat în considerente și nu în articole. Încerc să formulez un compromis, însă iau și amendamentele de la articole și le transfer uh, în, la, la amendamentele pentru sau compromisul pentru considerente. La considerentul 11 sunt amendamente foarte bune din partea lui Sophie Intveld, 107, din partea domnului Huntis, 119 uh, și acest amendament este pentru considerentul 18, însă l-aș transfera aici pentru că pare mai apt. Se sublinează aici importanța campaniilor de informare SEPA pentru public și se menționează și cine este responsabil pentru campaniile respective. Este foarte important atunci când vorbim despre SEPA ca publicul să cunoască produsele SEPA și să fie bine informat. Subliniem acest lucru și transmitem un semnal foarte puternic în textul de la considerent. La considerentul 17a, amendamentul 118 vrea să se asigure că autoritățile competente Uh, se vor asigura că mandatele emise înainte vor fi valabile și în sistemul SEPA. Acest lucru trebuie să fie făcut la nivelul statului membru, nu îl putem reglementa la nivel comunitar, însă este într-adevăr o problemă care trebuie rezolvată. Așadar, locul oportun pentru articol, amendamentele de la articolul 5 uh, amendamentele SEPA 156, 172, 173 din partea lui Ullman, Balz și Klins. Mi se pare că locul oportun este aici la considerentul 17 și aș dori să formulez un text nou aici pentru că este vorba de uh, probleme legate de considerente. Atâta pentru considerente, câteva comentarii la articole. La articolul 1 domeniul de aplicare al directivei sau al regulamentului. Amendamentele 125, 126 și 127, Balți, Clint și Gigol și 20, uh, din partea mea, vrem să uh, excludem uh, taxele la plățile de mare, mare valoare. La definiții, la articolul 2, multe amendamente clarifică definițiile și sunt uh, și este foarte important să definim mandatul după cum uh, spune Balț în justificare la amendamentul 133. Mai există 134, 138 și uh, vom găsi o definiție. Articolul 4 a nou conține toate cerințele esențiale și amendamentele Bullman, McCarthy, Facis și uh, meu însumi includ clauza de protecție a consumatorului. Deci s-ar putea să ajungem la un compromis. De, a, de asemenea, amendamentul cu privire la drepturile consumatorului, dreptul la rambursare 175, 176, 208, 209, 213, cred că sunt în același context, pentru că privesc protecția consumatorului. Cât trebuie să se extindă drepturile de rambursare este o întrebare deschisă, pentru că există multe servicii care sunt prestate pe internet și dacă descarci ceva de pe internet, cum poți să, rambursi, să cum, cum pot să-ți fie rambursați banii dacă deja ai utilizat serviciul respectiv. Aici trebuie să ne gândim la o formulare corespunzătoare pentru rambursări. Articolul 5 este unul foarte important pentru că se uh, menționează termenul final pentru migrarea SEPA. Există foarte multe amendamente uh, care susțin toate uh, modelul unui, unei singure date limită. Însă, această dată variază de la 24 de luni la 60 de luni. Salut amendamentul 151 Langen și Bulman 155 pentru că ele susțin un termen realist. Textul original al Comisiei s-ar putea să fie prea ambițios, 24 de luni pentru schemele naționale. Așadar, Um, dacă amânăm migrarea acestor sisteme, SCT și SDD, cu încă 24 de luni, mi se pare oportun. Parlamentul a cerut în, prin două rezoluții un termen rapid care nu trebuie să depășească 31 decembrie 2012 pentru migrarea instrumentelor SEPA, 213 pentru SCT și 200, 2014 pentru SDD mi se pare de asemenea o dată realistă. Sper că vom putea ajunge la un compromis cu cei care susțin un termen limită foarte rapid. Articolul 6 se uh, referă la MIFS, uh, taxele multilaterale, amendamentele 178 până la 182 și amendamentul 183 până la 204 se referă la alte taxe. Comisia propune doar uh, taxe care să fie rambursate atunci când plata este refuzată. Cu toate acestea, multe bănci și-ar dori să păstreze aceste taxe pentru că în anumite țări Uh, băncile, industria bancară este foarte segregată, există bănci comerciale uh, care efectuează debituri directe și alte bănci care sunt bănci de economii. Am uh, dorit să păstrăm perioada de tranziție pentru MIFS pentru ca băncile respective să își poată ajusta sistemul de afaceri, modelul de afaceri și sistemul de taxe să fie bazat pe costuri reale. Amendamentul 179 Balț este foarte bun pentru clarificarea faptului că uh, MIF trebuie folosit în perioada de tranziție doar dacă este deja utilizat. Uh, sunt în favoarea unui model în descreștere pentru MIF, dar aici vom putea, va trebui să examinăm lucrurile mai îndeaproape. Amendamentele 205, 6 și 7, Giggle, Clint și Langen și 116 de Giggle la considerentul 16 se referă la uh, uh, problema la sistemul german ELV și deja am uh, făcut propuneri pentru a introduce un sistem de înlocuire corespunzător SEPA. Sper să uh, primesc susținere din partea colegilor. La amendamentul 223 și 226 la articolul 17 colega Jedrzejewska propune o, un termen mai lung de migrație pentru statele care nu folosesc moneda euro. Poate ar fi bine să uh, ne apropiem mai mult de poziția Consiliului pentru aceste date și mulțumesc Danutei pentru amendamente. Tot la articolul 17, statele membre permit un termen pentru furnizorii de servicii pentru a transforma sistemul de tranzacții pentru a trece la BEBAN de la IBAN. Sper să găsim un compromis aici cu domnul Ferber, care a depus amendamentul 164, Gigol 166 și mm, Bulman 224, Huntis 225. Toate aceste amendamente vizează aceeași problemă dreptul consumatorului de a avea acces la aceste servicii fără costuri suplimentare. În final, anexa. Există aici doar cerințele tehnice. Amendamentul 231, 232 și 237, Clutz, Langenbalz și eu însă, însă vrem să ne asigurăm că uh, contul plătitorului nu va fi codul IBAN al cod, contului plătitorului nu va fi uh, comunicat creditorului. Uh, ca acest cont nu va fi comunicat dacă uh, titularul contului nu dorește acest lucru. Acestea sunt comentariile pe care le am pe amendamente. Aștept comentariile dumneavoastră și în ceea ce privește calendarul, sper ca uh, textele de, textul, textele de compromis să fie pregătite în această săptămână pentru a începe negocierile luni, marți și să terminăm săptămâna viitoare pentru a fi gata pentru vot în săptămâna ulterioară. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Sari. Are cuvântul din partea socialiștilor domnul Ipare. Soovin ma tänada raportööri väga avatud ja kaasava koostöö eest. Ja nüüd raport... Mulțumesc, domnule raportor, pentru cooperarea deschisă și inclusivă pe raport și pe amendamente. În primul rând, mă bucur că se protejează consumatorul care este partea cea mai vulnerabilă. S-a spus în repetate rânduri că cetățenii nu au cerut și nu au inițiat aceste schimbări și de aceea nu trebuie să sufere costurile aferente. Grupurile politice au depus amendamente aferente. Cu toate acestea, cer colegilor să nu intervină inutil în principiile economiei de piață, încercând să reglementeze prețurile. În al doilea rând, uh, recitesc, reiterez poziția mea inițială că în timpul tranziției spre SEPA ar fi uh, bine să introducem un singur termen de plată, termen pentru implementarea tuturor uh, sistemelor o dată limită este o opțiune mai clară și mai eficientă din punct de vedere al costurilor. Pe baza amendamentelor se poate vedea că ne așteaptă o dezbatere interesantă. În al treilea rând, Parlamentul European, ales democratic, ă, trebuie să se asigure că procesul va fi monitorizat în mod obiectiv este important ca Consiliul SEPA să fie deschis tuturor părților interesate și să susținem amendamente în acest sens. În al patrulea rând, stimați colegi, haideți să fim europeni și să avem un, uh, o perspectivă mai largă uh, asupra acestor probleme. Ar fi uh, regretabil dacă dezbaterea ar fi afectată de interese uh, Uh, regionale și naționale. Doamna Sofie Intveld. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva comentarii. În primul rând, mulțumesc raportoarei pentru felul extrem de bun în care am conlucrat. În ceea ce privește termenul limită, grupul meu susține uh, termenul cel mai ambițios, 24 de luni, dar să susținem și noi un singur termen limită uh, atunci când uh, auzim plângeri că uh, este o dată prea apropiată, trebuie să ne amintim că procesul a început acum 10 ani. În ceea ce privește celelalte probleme, creșterile de prețuri, sunt de acord cu dumneavoastră că acest lucru poate să fie menționat în considerente, dar nu în articole. Eu susțin o înghețare a prețurilor de 10 ani. Sau nu sunt de acord cu o asemenea înghețare a prețurilor. Eu cred că există alte, alte modalități de a împiedica creșterea prețurilor. În ceea ce privește mecanismul de guvernare, nu sunt convinsă că trebuie să creăm încă un nou organism. Am depus un amendament privitor la uh, um, constituirea acestui Consiliu EPC care poate a, introduce anumite clarificări. Am depus și un amendament a, legat de campaniile de informare. Eu susțin că este util să începem să informăm utilizatorii cât de repede posibil, chiar ieri. Nu ar trebui să fie necesar să depunem amendamente în acest sens nu, nimic nu împiedică băncile să informeze utilizatorii astăzi decât să uh, îi apere pe săraci utilizatori care poate nu uh, uh, pot să înțeleagă că uh, se va introduce un nou sistem. Uh, pentru că suntem totuși în anul 2011. Ban, băncile ar trebui să înceapă chiar astăzi. Uh, cred că este posibil să ajungem la un text care să ajute Germania să-și depășească problema în ceea ce privește mifurile, am depus amendamente uh, care sper să arate spre o soluție intermediară, pentru că aș susține mai degrabă comisia uh, pentru că aranjamentul actual va va, disp- va ajunge, va expira la un moment dat. De aceea aș susține Comisia, trebuie să păstrăm perioada de tranziție cât de scurtă posibil și chiar mai scurtă decât cea propusă de raportare. În legătură cu sistemul, sistemul ELV, v-aș ruga să susțineți amendamentul domnului Clins. Nu văd niciun motiv nu am ajuns, auzit niciun argument convingător pentru o perioadă de tranziție. Ați introdus de asemenea termenul consumator, poate ar fi uh, mai bine să folosim termenul utilizator individual pentru a deosebi de companii și societăți. Pentru că și IMM-urile sunt consumatori. Poate, și probabil vor fi Uh, grupul principal de utilizatori al, ai noului sistem. Deci poate termenul utilizator individual ar fi mai adaptat. Pia, Tiene la palabra el señor Epping. Mr. Epping, please. Domnul Epping are cuvântul. Nu? Sven Gigot. Eu am uh, senzația că foarte multe dintre problemele cheie rămân uh, în discuție, le-am tot discutat și acum este interesant să vedem care sunt părerile celor care nu au fost raportori din umbră, pentru că între acești raportori din umbră nu s-au făcut mari uh, progrese. Vă mulțumesc însă pentru că ați preluat câteva idei, dar încă suntem, uh, încă suntem împotmoliți la anumite probleme cheie. Trebuie uh, să uh, împărtășim părerea că termenele limită trebuie să fie cât mai scurte. Cred că există deja un consens aici, în comisia noastră pe alte probleme avem foarte multe uh, diferențe de opinie politice, dar când e vorba de chestiuni tehnice ar trebui să putem cădea de acord mai rapid. Pe această problemă uh, germanii se luptă pentru ceva, francezii pentru altceva, există uh, și o biată raportoare finlandeză care încearcă să uh, obțină un uh, acord. De aceea Cred că ar trebui să ne mai și abținem și să ne dăm seama că uh, piața unică are nevoie de aceste instrumente, deși există tradiții diferite, nimeni nu e în dezacord cu uh, ideea că trebuie să avem un sistem unic, însă e adevărat, de asemenea, că odată încheiată această tranziție vor dispărea anumite avantaje legate de uh, funcționarea sistemelor naționale. Trebuie să explicăm utilizatorilor sistemului că în mod normal nu ar trebui să existe dezavantaje foarte mari dacă obținem economii la scară. Deci trebuie să explicăm faptul că există și avantaje. De aceea cred că ar trebui să ne mm, reunim uh, în camera pentru a discuta încă o dată aceste lucruri, nu numai cu uh, raportorii din umbră. Pentru că altfel vom avea <clears throat> diverse majorități pe diverse probleme imprevizibile, practic, pentru că nu putem cădea de acord în legătură cu aspecte tehnice. Și vreau să mai uh, uh, menționez dreptul de rambursare Uh, pentru noi problema este că pentru ca vechile mandate să rămână valide pe viitor, cei care le-au semnat trebuie să aibă aceleași drepturi uh, după intrarea în vigoare ca și astăzi. Pentru că odată semnat un astfel de mandat, e posibil să fi folosit deja serviciul uh, referitor. Nu e neapărat nevoie de internet. Vă dau un exemplu din viața reală. Dacă cumperi ceva de mâncare, semnezi un astfel de mandat, mănânci produsul uh, respectiv, În orice caz, avem aceste mandate și în cazul uh, chiriilor, de exemplu, dacă dacă cineva uh, închiriază o locuință, e foarte greu, de exemplu, în Germania să fie evacuați iar produsul este într-o anumită măsură consumat, nu-i așa? Pentru că cineva locuiește acolo. Dacă nu permitem aceleași drepturi ca și până acum, va trebui să reformulăm toate mandatele, ceea ce va duce la o catastrofă economică. Toată lumea știe asta, așa că vă rog să fim mai flexibili pe acest uh, drept de rambursare. Dacă nu avem această flexibilitate, sute de milioane de mandate vor trebui uh, resemnate la nivel național. Și vom avea o problemă juridică uriașă pe care nu o dorește nimeni. Asta, acesta este motivul pentru care trebuie să găsim soluții tehnice pentru aceste probleme. Și, în plus, în legătură cu uh, nivelul prețurilor va trebui să mai discutăm. Din punctul meu de vedere este o problemă foarte importantă și trebuie să găsim o soluție care să echilibreze Consiliul EPC. Nu să spuneați că sunteți sceptică în legătură cu crearea unui nou organism. Uh, noi uh, nu avem o problemă cu asta atâta vreme cât e o instituție democratică, deci haideți să găsim o soluție cu care să putem fi cu toții de acord în condițiile în care această industrie a finanțelor își creează uneori propriile reguli. Nu vreau să mă refer și la alte probleme, însă voi pleda din nou pentru o ședință comună cu cei care au scris amendamentele și să încercăm să găsim uh, un compromis rezonabil. Pentru că nu ne putem uh, permite să ajungem la un vot uh, dezordonat până la urmă. Mulțumim, Sven. Nu văd. Ah, domnul Fender. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Cred că trebuie să fim foarte atenți aici. Despre ce vorbim? Vorbim despre o dată limită pentru intrarea în vigoare a SEPA sau uh, încercăm să schimbăm uh, manualul de utilizare? Cred că tocmai aceste reguli ne, nu sunt satisfăcătoare pentru noi, și, uh, în ciuda acestui fapt, încercăm să modificăm data limită de intrare în vigoare, termenul final. trebuie să clarificăm aici, aici situația. În orice caz vreau să-i mulțumesc uh, colegului uh, Gigold pentru poziția sa. Într-adevăr, trebuie să fim foarte flexibili aici. În manual, între ghilimele, există o serie de probleme care nu pot fi rezolvate, din păcate, prin intermediul acestei proceduri. Și eu am făcut la rândul meu o serie de amendamente uh, din păcate, doamna raportor nu s-a referit la ele, însă tocmai de aceea este importantă intervenția mea acum. Eu sunt unul dintre băieții răi care doresc uh, o prelungire clară. De ce milităm pentru asta? Pentru a folosi, a ne acorda timpul necesar uh, și pentru a opera modificări la nivelul regulilor. Anul trecut uh, am discutat despre această temă cu domnul Barnier și am înțeles că cu toții că există o serie de proceduri care nu sunt uh, acceptabile. În 27 de state membre avem 27 uh, de sisteme diferite pentru achiziții. Nu achiziții pe internet, ci pentru achizițiile în magazine. Și acum, dintr-o dată, aceste 27 de sisteme diferite trebuie să fie șterse și să fie înlocuite cu, o singură, cu un singur sistem. Nu se poate face lucrul acesta atât de rapid. Nu putem șterge cu buretele o întreagă istorie. Nu, nu avem dreptul să facem lucrul acesta. În ceea ce privește procedura privind debitul direct, ei, eu am verificat acasă câte mandate am emis am plătit uh, uh, nota de plată pentru uh, telefon, abonamentele la ziare, etc., etc. Și mi-am dat seama că eu am reușit să acumulez zeci și zeci de, de mandate. Dacă mă uit doar la mandatele emise în viața mea profesională, în calitatea mea profesională, ei, uh, îmi dau seama că cifrul, cifra acestora crește enorm și este enormă. Gândiți-vă doar la câte persoane vin pentru a mă vedea, pentru a discuta cu mine în ora de, de uh, discuții și aceste persoane, toate aceste persoane care se află în aceeași situație cu mine îmi spun că ne-am tâmpit aici la Uniunea Europeană și uh, după discuția asta trebuie să le mai dau și o notă de plată unora pentru anumite servicii de consultanță și asta necesită un mandat, vă dați seama. În orice caz, am introdus un amendament și îi cer doamnei raportor să își aplece atenția și asupra sa. Și încă ceva. În Germania o temă de discuție este lungimea numărului de cont. Știm că e mai ușor să ținem minte numere de șapte cifre decât numere de uh, 20 de cifre. Asta e natura, așa funcționăm cu toții. Însă, acum se pune problema schimbării acestor uh, numere de cont dar uh, apar și voci care spun că aceste nume, numere naționale ar trebui să fie păstrate, urmând ca mai apoi, în cadrul mandatelor internaționale, să fie modificate automat. Deci, uh, uh, posesorul, titularul contului nu trebuie să fie obligat a ține minte un nou număr de cont. Da, mi se pare o idee foarte, foarte bună, o propunere care însă nu pune, deși este privită cu cu uh, multă îndoială de unii. Aș, așadar, această propunere nu încearcă să submineze sistemul SEPA, nu, ținem cu toții la sistemul SEPA și ne, l l dorim, ne dăm seama că acesta este necesar, însă în același timp trebuie să în, întrunim toate condițiile necesare pentru a crea un sistem unitar și solid. Nu putem crea acest sistem uh, ștergând cu buretele pur și simplu tot ceea ce exista înainte și tocmai de aceea uh, pun accent pe necesitatea de a fi cât mai flexibil cu, posi- ă, cu, cu putință. Flexibilitatea ne va sau va genera acceptanță în rândul cetățenilor. Vă mulțumesc. Gracias, Marco Jean-Paul. Mulțumim, Marco. Jean-Paul. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Am ascultat cu interes ceea ce a spus Marco despre diversele asociații și problemele de colectare a abonamentelor la <clears throat> Am avut uh, onoarea să fiu raportor uh, când s-a elaborat directiva privind plățile directe. Există dificultăți foarte mari în uh, unele țări și <clears throat> a fost foarte greu să ajungem la o armonizare, de aceea încă suntem în situația unei armonizări parțiale. Directiva punea bazele juridice încă există uh, destul de multe erori și uh, avem probleme cu fixarea unei date uh, limită care să fie realistă și care să dea un sens lucrurilor deja obținute. Punerea în aplicare a unui sistem unic de plăți în Europa costă foarte mult, costă mai mult băncile decât a costat trecerea la euro. E vorba de investiții în sisteme informatice, dar și în uh, formarea personalului și comunicare. Cred că ceea ce ne trebuie acum este să găsim uh, fundamente realiste pentru ca acest sistem să fie integrat și realizat. Cred că dacă durează prea mult, nu facem decât să îngreunăm uh, situația pentru cetățeni. Există, sigur, uh, modificări care vor trebui făcute, dar până la urmă nimic nu se compară cu trecerea la moneda euro, care a fost realizată. Și un subiect important pentru mine este cel al comisioanelor de schimb. S-a vorbit deja despre amendamentele uh, depuse pe această temă, cred că nu este suficient. Cred că această discută, discuție trebuie abordată la modul cinstit. Spun cinstit pentru că încercăm să uh, rezolvăm lucrurile, să negociem cu Comisia. Noi de obicei o criticăm, dar Comisia încearcă să rezolve problema prin intermediul unui regulament. Uh, și e vorba aici de drepturile concurenței. Există instanțe sesizate, există deja anumite decizii și această problemă nu poate fi rezolvată fără o dispoziție uh, de reglementare. Și aș vrea să revin la acest comision de schimb. Primul argument uh, care ni se dă este uh, că acest uh, comision nu privește decât anumite uh, state. E adevărat, dar în aceste state există alte sisteme, sisteme care sunt uh, nu foarte transparente. Deci costurile implicate de aceste operațiuni sunt finanțate din alte operațiuni bancare iar costul pentru consumator este zero. Trebuie să vedem ce se întâmplă în țările în care aplică acest sistem al comisioanelor de schimb. E adevărat, am spus, uh, au fost și abuzuri, uh, adică aceste comisioane de schimb au fost uh, stabilite într-un mod discreționar de către operatori în detrimentul comercianților. În schimb, comisia, comisionul de, de schimb se justifică prin costul operațiunii. Dar aceasta nu este o activitate de utilitate publică, e o activitate comercială iar colegul care spunea să nu tulburăm prea mult uh, uh, economia de piață, uh, trebuie să înțeleagă că sunt de acord cu el. Trebuie evaluat costul acestor operațiuni. Nu e vorba de suprimarea comisionelor ci e vorba să ne asigurăm că aceste comisioane reflectă costurile reale ale operațiunilor. Nu trebuie ca prin acest regulament să Adică trebuie să, să reglementăm acest lucru și nu putem să acceptăm că lucrurile uh, stau într-un anumit fel doar pentru că Comisia susține asta. Uh, invit raportarea să analizeze această chestiune astfel încât să nu avem uh, poziții care să fie până la urmă poziții defavorabile consumatorului, pentru că dacă interzicem ceea ce trebuie să fie transparent din punct de vedere al costurilor, băncile și intermediarii de plăți vor uh, trebui să se financeze altfel. Și modalitatea cea mai neplăcută este impunerea de alte uh, taxe bancare asupra produselor care nu au nicio legătură cu plățile. Uh, vă dau exemplul Franței. Știm despre comisioanele de schimb uh, dar uh, consumatorul în Franța nu plătesc uh, aceste uh, operațiuni. Costul, se poate, costul operațiunii de plată se poate transfera Deci, iată ce cred eu cu această SEPA. Pe de o parte, trebuie simplificate tranzacțiile. Trecem, vom trece printr-o uh, perioadă destul de dificilă în care trebuie să se schimbe obișnuințele și, în al doilea rând, nu trebuie să adoptăm dispoziții care să tranșeze într-un mod uh, abuziv uh, anumite probleme ce țin mai mult de politica de uh, concurență echitabilă. Uh, decât de uh, directive de la nivel executiv. Mulțumesc. Mulțumim. Jean-Paul Udo. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc doamnei raportor pentru eforturile sale susținute. După cum spunea colegul meu, grupul nostru politic trebuie să evalueze sau și-a asumat uh, obligația de a asuma două aspecte ale acestui raport. Pe de o parte, protecția consumatorului și, pe de altă parte, uh, neutralitatea acestor uh, sau caracterul neutru al acestor reglementări vis-a-vis -vis de competitivitate și concurență. Nu trebuie să subminăm echilibrul pe piața serviciilor de plată și uh, colegii liberali și ceilalți trebuie să fie convinși de faptul că grupul nostru nu încearcă să pună bețe în roate întregului proces. Nu, nici pe departe. Am dovedit uh, asta și uh, în momentul în care, în cazul raportului uh, domnului Go- Gozes am discutat teme aproape sau foarte uh, înrudite cu această temă. În cazul raportului domnului Gozes, am votat împotriva unui amendament introdus în ultimul moment care ar fi schimbat întreaga discuție. Nu, nu am fost de acord cu tergiversarea lucrurilor. Vă puteți baza, doamnă raportor, pe ajutorul nostru. Însă, în același timp, trebuie să avem grijă ca acest sistem, odată pus pe picioare, să fie într-adevăr echitabil. Cetățenii își vor da seama dacă uh, sunt sau nu de acord cu ceea ce am decis uh, noi. În momentul de față, cetățenii sunt uh, deloc încântați de politicile noastre, nu, nu mai au încredere în, în noi și dacă în momentul acesta critic, introducem o serie de reglementări pe care cetățenii nu le pot înțelege, atunci nu facem nimic altceva decât să generăm un incendiu de natură politică, în primul, și, în primul rând. Tocmai de aceea problema tehnică în cazul acestui raport este atât de importantă. Da, sunt de acord că la final Consumatorul nu trebuie să se simtă pierdut, nu trebuie să simtă că lucrurile se complică inutil, nu trebuie să existe costuri generate de aplicarea acestui nou sistem, costuri care să fie acoperite tocmai de consumator. Domnul s se întreba de ce ar trebui să renunțăm la avantajele pe care le avem în momentul de față datorită sistemelor naționale. Uh, debitul direct există deja și de ce nu ne putem asigura că sistemul nostru nu face nimic altceva decât să păstreze beneficiile existente în momentul de față, fără a genera cazuri uh, uh, sau costuri suplimentare. Uh, și acum dați-mi voie să vorbesc despre amendamentul meu 172. Domnul raportor, țineți sau să ne imaginăm că acceptăm toate acestea, că uh, reglementăm uh, de, uh, debitul direct la nivel european. Asta uh, găsiți în amendamentul 172. Dumneavoastră spuneți că statele membre trebuie să ia decizia în acest domeniu. Da, dar ce se întâmplă în cazul în care deciziile state, decizia va aparține statelor membre? Statele membre vor introduce 27 de sisteme diferite. Uh, vor da vina pe noi pentru caos, uh, haosul astfel generat. Vor spune Uniunea Europeană este vinovată. De ce să le permitem o asemenea mișcare? Oare de ce nu suntem suficient de ambițioși în momentul de față și să spunem că uh, Uh, creăm într-adevăr o reglementare europeană care înlocuiește cele 26-27 de sisteme uh, diferite, unificând criteriile în ceea ce privește debitul direct. Deci cred că trebuie să lucrăm asupra acestor elemente uh, Uh, să încercăm a elimina toate dezavantajele care de, uh, ar putea decurge dintr-o reglementare pripită și proastă. Cred că mai putem uh, lucra asupra acestei teme. Mulțumesc. Sudo a pedido la palabra Sofie Inbel. Le ruego que sea muy breve, porque dar la palabra. Mulțumesc, Udo. Îi dau cuvântul Sofiei și apoi vom da cuvântul Comisiei și doamnei raportoare. Da, trebuie să spun că spiritul acestei dezbateri este unul uh, foarte activ. Vă referiți la tinerii care ies în stradă, ei cer uh, schimbare, progres, ei nu cer să ne întoarcem în timp uh, la vremea când știu eu, lucrurile erau mai bune. Lucrurile se schimbă, chiar dacă nu ne place acest lucru și ar trebui să avem mai mult curaj în implementarea reformelor. Acestea vor fi benefice pentru fiecare cetățean european? Nu, dar trebuie să le explicăm că lucrurile trebuie să se schimbe, trebuie să ne obișnuim cu asta. Pentru că dacă Europa nu vrea și nu poate să se schimbe, atunci eh, degeaba discutăm. Noi discutăm aici o chestiune mică tehnică, dar lucrurile sunt simptomatice pentru ceea ce se întâmplă în Europa. Suntem incapabili să acceptăm schimbarea și dacă nu putem accepta schimbarea, devenim irelevanți. Trebuie să fim mult mai curajoși și nu să punem piciorul pe frână. Trebuie să mergem înainte. I'm sorry, we will... I'm sorry. Da, vom da acum cuvântul Comisiei. Vă rog să fiți foarte concis. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dacă îmi spune să fiu foarte concis, voi spune doar că dezbaterea și discuția din această dimineață ne uh, duce către o soluție de compromis bazată pe proiectul de aviz al doamnei raportor și pe baza abordării uh, generale care a fost uh, evidentă săptămâna trecută la Coreper. Comisia poate fi flexibilă la următoarele întâlniri trilaterale. Nu mă voi opri asupra chestiunilor specifice data limită, poziția noastră e foarte clară, suntem foarte ambițioși, ne dorim o dată cât mai uh, rapidă, un termen cât mai scurt uh, pentru migrarea la SEPA și pe de altă parte înțelegem mm, meritele alegerii unei singure date uh, limită în legătură cu MIF-urile colegii uh, mei s-ar putea să aibă o părere asupra acest, despre aceste uh, taxe pentru uh, schimburi multilaterale. Noi ne-am ocupat și de drepturile consumatorilor. Propunerea a fost analizată și Consiliul a încercat să meargă și mai departe decât Comisia, incluzând drepturile consumatorilor în corpul operativ al uh, regulamentului și nu în considerente, putem discuta dacă e nevoie să consolidăm uh, drepturile consumatorului, dar trebuie să vedem dacă lucrurile vor fi în concordanță cu uh, directiva privind drepturile consumatorilor în Europa. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să vă spun câteva cuvinte în legătură cu taxele de schimb, cu comisioanele de schimb. Scopul acestui articol este să uh, aducă certitudine juridică pentru uh, sectorul bancar, pentru ca ei să-și poată reforma modelul de afaceri. Noi credem că Uh, impozitarea pe tranzacție nu ar fi în conformitate cu regulile concurenței ale Comisiei Europene, nu uh, creează certitudine juridică, ci din potrivă. Deci singurul fel în care vom putea rezolva problema va fi prin intermediul um, reglementării la nivel național, ceea ce va crea un uh, spațiu uh, dezechilibrat din punct de vedere al afacerilor. Consiliul și Parlamentul, unele amendamente, au propus o perioadă mai lungă de tranziție, mai lungă decât cea propusă de Comisie și mult mai lungă de 2012 decât uh, data limită 2012 Consiliul a vrut să permită o distinție clară între uh, debitele directe naționale și transfrontaliere. Din punctul nostru de vedere e un aspect important pentru că dacă continuăm să avem uh, impozite pentru uh, debite directe transfrontaliere, vom omori această creare a pieței unice de plăți pentru cele 21 de uh, state membre care nu uh, au aceast, acest, uh, această taxă. Deci e nevoie de o perioadă de tranziție mai uh, lungă pentru uh, impozitele pe instrumente multilaterale la nivel național. Mulțumesc! Mulțumesc acum dau cuvântul doamnei raportor pentru a uh, trage concluziile. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte concis, nu am să răspund individual tuturor comentariilor care s-au făcut. Vreau doar să vă reamintesc că Consiliul a fost de acord uh, și cred că și noi o să ne punem de acord până la urmă. Uh, sunt recunoscătoare lui Sven și Sofiei care ne-au reamintit tuturor că avem de a face, că avem aici un, un cel comun. Toți dorim să avem o SEPA, o Single European Payment Area, care să funcționeze și trebuie să facem progrese către acest obiectiv. Asta este ceea ce nu trebuie să uităm. Fiecare trebuie să renunțe probabil la ceva pentru a putea să atingem acest uh, scop comun. Cred că acesta este spiritul uh, în care trebuie să începem uh, dezbaterile din nou pe această temă săptămâna viitoare și sunt sigur că putem găsi un compromis. Mulțumesc! Mulțumim, Sari. Acum vom vota vota în comisie pe 27 iunie această chestiune, astfel încât pe 11 septembrie să putem vota în plenară. Acum trecem la următorul proiect de aviz. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte, pentru această primă prezentare a proiectului de raport care a fost distribuit tuturor colegilor. Acest raport deja am primit uh, proiectul de aviz al Comisiei Bugete și al Comisiei Ocupare și Afaceri Sociale va fi o contribuție utilă la activitatea noastră. Înainte de a intra în detalii, aș face două observații de ordin general. Prima se referă Prima se referă Et cela a son importance. Prima se referă la titlul raportului. Așa cum a fost depus el, care spune că este vorba despre semestrul european pentru coordonarea politicilor economice. Însă, după cum președintele Lene um, evocă acest lucru, însă semestrul european nu se referă doar la politici economice. Vorbim despre toate strategiile UE 2020 care sunt puse în aplicare. De aceea trebuie să lucrăm Uh, împreună pentru a elabora, pentru a da dovadă și de creativitate, pentru a defini la ce se referă semestrul european. Pentru că, prin acest raport, Parlamentul se angajează într-o discuție cu celelalte instituții să discute aceste instrumente în politica comunitară și cea națională. Este vorba de un câmp de aplicare care trece dincolo de stricta coordonare a politicilor economice. Dincolo de aceste observații generale, se referă la articularea între munca noastră și uh, ceea ce numim noi în jargonul nostru pachetul de guvernanță economică. Pentru că, bineînțeles, există un nivel de suprapunere între cele două propuneri și între cele două discuții și propunerile noastre țin cont de uh, stadiul negocierilor pe acest pachet, chiar dacă pachetul respectiv poartă amprenta unor strategii economice. Abordarea raportului uh, la, la prima vedere intră în subiect uh, vizând mai degrabă procedurile și datoriile, responsabilitățile părților. Voi intra în detaliile acestei propuneri. Uh, fiecare probabil că a luat la cunoștință conținutul său, însă este vorba de un moment foarte important pentru a nu cere comisiei să ia în considerare că, un, că este util un semestru european, ci trebuie să definim noi înșine uh, care sunt puterile pe care vrem să le exercităm și influența pe care vrem să o avem. Dat fiind că vorbim despre un proces special. Pe de o parte, există o cristalizare a mai multor proceduri. Strategia de la Lisabona, strategia UE 2020, care interferează cu pactul de stabilitate și există și instrumentele de eh, guvernanță economică. Acum trebuie să precizăm aceste lucruri și Parlamentul să vadă foarte clar unde vrea să se angajeze și să acționeze. Atunci când vorbim despre litera E din Uniunea Economică și Monetară. Deci partea economică există multe competențe care sunt la nivelul statelor membre. Însă, fără coordonare la nivel european, uh, foarte multe lucruri nu vor funcționa. Atunci când privesc puterile Parlamentului European de până acum, noi, prin experiența noastră, am construit o anumită jurisprudență legată de marile orientări politice și economice în ceea ce privește competența comisiei uh, noastre uh, în ceea ce privește ocuparea și problemele sociale. Cred că trebuie să ne asumăm această experiență și, pe de altă parte, să ne uităm ce se întâmplă în statele membre, uh, lucruri de care trebuie să ținem cont dacă vrem să avansăm cu semestrul european. Aceasta este partea acoperită de tratat, care ne dă puteri și drept de, in, de a interveni. Există două, inter, două dimensiuni, aspectul de coordonare și, în al doilea rând, aspectul de supraveghere bugetară. În ceea ce privește coordonarea politicilor, instrumentul nostru este, sunt noi orientările politice acest instrument uh, își va pierde actualitatea conform noului sistem. Însă noi trebuie să găsim un echivalent uh, în propunerile prezentate aici. Este o discuție pe care trebuie să o avem cu Comisia și cu Consiliul pentru a clarifica procedurile. Pentru că în uh, democrație nu putem schimba regulile uh, la fiecare 10 minute Uh, trebuie să vorbim dacă este vorba de sancțiuni, mecanisme de alertă și al, în cadrul unui proces democratic. Poate că sistemul se va schimba în viitor, însă astăzi documentul esențial este examinarea anuală a creșterii economice. Și de aici vă cer să fim foarte exigenți ca Comisia să își respecte calendarul de prezentare a documentelor care să permită Parlamentului European de a își exersa puterile în mod echivalent cu puterile exercitate înainte de noile linii directoare. Cealaltă dimensiune, care se referă mai strict la statele membre. Aici sunt două aspecte pe care vreau să le menționez în acest moment. Primul, Ceea ce ține de statele membre, ține de statele membre și nu putem să uh, ne implicăm în aceste lucruri. Cu toate acestea, știm că pot să existe efecte de contagiune extrem de importante. Și de aceea este nevoie să introducem noțiunea de dialog economic care să respecte independența statelor membre în domeniul politicii bugetare, dar care să nu se refere doar la acest aspect. Să existe posibilitatea de a purta o dezbatere dacă este nevoie, uh, dacă vom vorbi de un mecanism european de stabilitate sau un alt moment, să purtăm o dezbatere specifică în legătură cu ceea ce se întâmplă în statele membre, după cum am făcut-o în cadrul Comisiei uh, pentru criza economică în cazul Greciei. Însă trebuie să fim foarte precauți în legătură cu termenii noștri. Expresia dialog economic dă impresia că este un, o fază prealabilă a e, dialogului monetar nu trebuie să se aplice doar semestrului european. Pentru că dacă facem acest lucru, renunțăm la o parte din puterile exercitate de noi în anii trecuți. Expresia dialog economic se referă la dialogul pe care dorim să îl avem foarte specific cu statele membre în situații extrem de punctuale care țin de probleme. Și sper că pe acest punct lucrurile vor fi foarte clare între noi. Da, dacă vorbim despre puterile exercitate la nivelul statelor membre, tocmai am menționat dimensiunea Uh, și înțelesul acestei expresii dialog economic. Există un alt aspect foarte important. Uh, atunci când statele membre elaborează un buget, cum, poate deveni, cum putem să găsim instrumente de coordonare eficiente? Jean-Claude Juncker, acum mai mult de 11 ani, în momentul revizuirii Pactului de Stabilitate în 2005, împreună cu Joachim Almunia, a lansat ideea unei armonizări a calendarului, a felului în care se elaborează bugetele statelor membre și a, ca astăzi, atunci când, însă astăzi, atunci când renegociem pactul de stabilitate, singurul lucru inclus în pactul Europlus sunt înscrierea în Constituțiile statelor membre a interdicției existenței unui deficit. Însă există și alte aspecte care sunt importante. Uh, calendarul, în primul rând, în al doilea rând, discuțiile naționale în ceea ce privește documentele care vor fi transmise, programul de stabilitate și convergență. Și un alt punct esențial, uh, comparabilitatea bugetelor. Este o veche cerință a noastră, însă cineva va trebui să înceapă să lucreze pe acest uh, punct. Altfel, nu vom, nu vom putea avea o strategie UE 2020 care să nu fie doar un simplu exercițiu teoretic. Dacă vrem o stra- strategie UE 2020, ni- nimeni nu va verifica cum este aplicat bugetul comunitar în bugetul național și vom sancționa statele pe baza unor criterii definite independent de strategia respectivă. Încă o observație. Un dernier mot, Madame la Présidente. Încă o observație, doamnă președinte. Nu am intrat în, detaliu, în detalii legate de calendarul semestrului european, pentru că este vorba aici de preocupări care au fost uh, evocate de diversi colegi. Voi încheia prezentarea mea cu două observații suplimentare. Prima, în mod clar, trebuie să articulăm semestrul european cu un dialog consolidat. Deja avem această experiență împreună cu parlamentele naționale. Propun să facem acest lucru în doi pași. În primul rând, înainte de Consiliul European din primăvară, printr-o săptămână europeană, o săptămână parlamentară, pentru că știm că cele două jumătăți de zi pe care le organizăm nu permit o discuție aprofundată și că trebuie să construim un cadru mai aprofundat. După aceea, în al doilea trimestru, între Consiliul European și momentul în care Comisia depune recomandările pentru fiecare stat o conferință bugetară la nivelul președinților de comisii sau de birou, uh, o nouă reuniune. Aceasta este prima remarcă. A doua, aceste exerciții trebuie să ne ducă să ne consolidăm, trebuie să ducă la consolidarea experienței noastre în domeniu și să ne permită să audităm, să evaluăm situația macroeconomică la sfârșit de an, atunci când Comisia pregătește uh, examinarea creșterii pentru anul viitor, într-un fel sau altul, să ne permită uh, echivalentul unei rezoluții de descărcare, după cum uh, a fost pus în aplicare de către statele membre. Iată, doamna președinte, care este Prezen, iată prezentarea propunerilor mele și în spiritul acestora vă propun să purtăm discuția noastră. Și o ultimă observație, instrumentul pe care dorim să progresăm în aceste negocieri, pentru că am spus că miza semestrului european merge dincolo de pachetul de guvernanță economică am cerut pentru noi încheierea pachetului guvernanță economică nu se poate referi doar la acest subiect. Trebuie să decidem cum avansăm. Vrem să ajungem la un acord instituțional? Aceasta este una dintre opțiuni. Sau vrem să mergem chiar mai departe? Să ajung, ajungem la un regulament în domeniu lucru care, din, din punct de vedere democratic, ar fi uh, forma cea mai de dorit. Însă, uh, prefer să las uh, opțiunile deschise în acest sens. Vă mulțumesc. Uh, thank you, thank you, Mulțumim, Pervanj. Îmi cer scuze că nu am fost uh, în sală pe parcursul prezentării tale. Știu, uh, știu că știi că am avut uh, alte întâlniri până acum. Mă uit în sală, îl văd pe Filip, unul dintre raportorii din umbră. Care sunt ceilalți? Ai cuvântul. Uh, Pervanș, Mulțumesc, Pervanș, pentru acest raport care constituie o excelentă bază de lucru aș vrea să subliniez trei aspecte. Well, the first one is about indeed making în primul și în primul rând, acest uh, semestru european trebuie să devină parte integrantă a legislației secundare a Uniunii Europene. De ce spun lucrul acesta? Nu doar uh, pentru că îmi doresc mai multe uh, responsabilități pentru instituția din care de curând am început să fac parte. Nu, ci pentru că vedem că există o serie de inițiative și instituții care sunt create în afara cadrului Uniunii Europene. Nu pot decât să menționez mecanismul de stabilitate economică uh, și în același timp vedem în momentul de față că o serie de domenii politice sunt renaționalizate sau există tendințe în acest sens în acest sens. Această tendință duce la o scădere a democrației. Mi-ar plăcea ca democrația să rămână la fel de solidă și pe viitor. În momentul nostru vedem, în, în momentul acesta vedem că guvernele naționale se simt uh, sau simt că puterile lor devin din ce în ce mai mici, că discuțiile se, se poartă doar în anumite locuri uh, și astfel noi ne pierdem colaboratorii, ne pierdem sprijinul. Vedeți ce se întâmplă în statele contributoare nete, uh, Uh, și ce se întâmplă în statele care se află în, dif- în dificultăți economice în momentul de față și care pur și simplu nu pot ingurgita toate cerințele suplimentare care sunt impuse lor. Iar acum e important să ne asigurăm că procesele oricare ar fi ele, procesele demarate sunt într-adevăr democratice. Aceasta este ideea pe care o urmez, o urmăresc eu. Nu e aici vorba despre o bătălie între Parlament și Consiliu, etc. Nu, este vorba de păstrarea liniei directoare și anume a liniei democratice. Asta în primul rând. În al doilea rând, mă voi referi la subsidiaritate. Eu sunt un federalist și cred că dacă ne dorim într-adevăr bunăstarea cetățenilor europeni, atunci trebuie să ne apropiem din ce în ce mai tare de obiectivul final și anume crearea unei federații. Nu are niciun sens să ne retragem din nou în granițele naționale, pentru că această retragere nu ar aduce beneficii de niciun fel cetățenilor. Știm cu toții lucrul acesta. Dar în același timp nu putem avea tendințe federaliste fără a avea mecanismele necesare. Și acum dați-mi voie să vă atrag atenția asupra primului uh, element al semestrului european, primei faze. Este vorba despre raportul anual privind creșterea economică, care apare imediat după uh, Uh, publicarea de către Comisia a raportului cu privire la obiectivele economice. Dar uh, acest uh, raport este publicat nu de comisie pe ansamblu, ci de către un directorat general, general. Un directorat general care se referă la o serie de teme care nu intră în competența sa. Se vorbește acolo despre educație, se vorbește despre ocupare, etc., uh, etc., uh, domenii care nu au nimic de a face cu respectivul directorat general. Atâta timp cât nu avem o federație, uh, Comisia Europeană nu are niciun drept să ceară statelor membre a face anumite mișcări în anumite domenii. Și cu toate acestea, Comisia își permite să facă astfel de, să emite astfel de pretenții fără niciun fel de fundament democratic. Nu e dreptul uh, Comisiei să ceară anumite lucruri statelor membre atâta timp cât uh, vine vorba despre domenii care țin de uh, uh, politicile naționale. Nici o altă instituție nu își permite atât de multe ca și Comisia Europeană. Bine, în dictaturi situația se, se repetă sau este asemănătoare, dar sper că nu am ajuns chiar atât de rău. Prin urmare, eu nu susțin că aceste politici ar trebui să rămână pentru totdeauna la nivel de state membre, dar atâta timp cât aceste domenii țin de responsabilitățile statelor membre, Comisia Europeană ar trebui să respecte această situație. Așadar, reprezentanților comisiilor, comisiei le spun că vă rog să nu exagerați, să nu faceți mai mult decât aveți dreptul să faceți. Și dumneavoastră și, uh, de asemenea, președintele Băncii Centrale Europene, nu aveți dreptul să dictați ceva statele, statelor membre. Dacă veți dicta, veți impune condiții, atunci va trebui să răspundeți uh, doar în fața Parlamentului European. În al treilea rând, acum, să ne gândim la scopul uh, acestei, acestui semestru european. Scopul, ambiția finală este atingerea obiectivelor 2020. Noi ne dorim ca strategia UE 2020 să fie o politică puternică, obligatorie. Nu ne putem permite uh, să avem politici dure în ceea ce privește uh, disciplina bugetară și politici uh, laxe în ceea ce privește creșterea economică. De prin urmare, trebuie să aducem uh, strategia UE 2020 la același nivel de severitate și obligativitate ca și alte tipuri de politici europene. Este important ca această strategie să fie întărită pentru că ea vizează o serie de obiective strategice. Și acest lucru trebuie să fie menționat în cadrul dezbaterii privind semestrul european. Eu sunt democrat și am spus că avem majorități în parlamentele uh, naționale și uh, Parlamentul European. Eu înțeleg că verzii sunt uh, sunt în uh, minoritate și recunosc puterea majorității. Tocmai de aceea le cer acum uh, celor care fac parte din majoritate să nu exagereze. Gândiți-vă că la un moment dat s-ar putea ca roata să se întoarcă și dumneavoastră, cei care reprezentați majoritatea acum, veți ajunge în minoritate și va trebui la rândul dumneavoastră să vă asigurați că instituția din care faceți parte nu exagerează. Prin urmare, haideți cu toții, minoritate și majoritate, să încercăm a păstra echilibrul. Vă mulțumesc. Unii dintre raportorii din umbră s-au întors în sală. Va urma Jean-Paul, mai apoi Silvi, Chei care ia cuvântul în numele lui uh, Silvi, uh, domnul Șuntis și mai apoi Udo. În cazul în care mai există doritori, vă rog să-mi semnalizați asta. jean pol ai cuvântul. Doamna președinte. Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, bineînțeles, mulțumesc uh, raportoarei sincer pentru propunerile sale. Însă nu sunt de stânga. Dezbaterea de astăzi este puțin suprarealistă dacă știm dificultățile, dacă ținem cont de dificultățile cu care ne confruntăm în pachetul guvernanței economică. Negocierile continuă, știu că negocierile au început la ora 6, va avea loc un nou trialog pentru a și nu știm încă atunci când se va găsi o soluționare. Semestrul european este condiționat de pachetul guvernanță economică. Vorbim aici despre semestru și în semestrul economic european. Însă nu trebuie să ne pierdem în cuvinte. Am vorbit despre strategia de la Lisabona. Zece ani mai târziu am spus că strategia nu corespunde. Azi am găsit un nou concept uh, cele al Europa, Europei 2020. Însă cetățenii așteaptă ceva concret, nu doar sloganuri. Cetățenii vor soluții imediate la problemele actuale, pe termen mediu, lung, pentru reguli de viață. Și astăzi nu este ține doar de faptul că trebuie să ne. De, nu, nu este vorba doar de puterile Parlamentului. Spunem deseori că uh, Parlamentul are puteri mai mari ca înainte. Eu constat că înainte de tratatul de la Lisabona în domeniul de în domeniul economic și financiar, eram, aveam o decizie și experiența mi arată că negocierile cu Consiliul erau mai ușoare în mandatul precedent decât în cel actual. Există realitatea și legea europeană. Trebuie să existe o coerență și o coexistență între cele, între cele două. Ehm, există dificultăți ținând de pozițiile naționale. Fiecare stat are propria sa poziție și dezbate, dezbaterea anterioară în legătură cu SEPA și doamna Intveld uh, a insistat asupra acestui lucru, dezbaterea ne arată că nu suntem pregătiți pentru schimbare. Este vorba de introducerea unui control democratic în instituțiile europene pentru a avea uh, exigențe realiste legate de metoda comunitară. Însă aceste exigențe nu trebuie să fie eliminate de către statele membre prin costuri excesive. Pentru că ce vor cetățenii de la Europa? Așteaptă rezultate astăzi. Este mai ușor să spunem că Europa nu face nimic decât să apărăm poziții în care să spunem că uh, facem de fapt foarte multe. Un lucru care mă întristează, care m-a întristat, duminică seara pe un canal național francez, ministrul de agricultură, ministrul agriculturii uh, germanofon, care vorbește germană, a spus că în problema castraveților, Europa trebuie să uh, plătească. Dar de ce? Pentru că este foarte ușor să spui alegătorilor că Europa trebuie să uh, plătească. Însă, în același timp, se refuză uh, mijloace fond, se refuză acordarea de fonduri Europei. Uh, se pretinde că um, bugetul trebuie să fie înghețat. În același timp, ne, le spunem cetățenilor că de fiecare dată când se întâmplă ceva rău, va plăti Europa. Dacă uh, apar probleme legate de uh, o problemă care se întinde pe o suprafață de 10.000 de metri pătrați, Europa întreagă trebuie să plătească. Trebuie să avem așteptări puternice, dar realiste. De aceea mă bucură munca doamnei raportor. Acest raport de inițiativă trebuie să solicite să uh, pună niște baze realiste în discuțiile cu Comisia. Uh, trebuie să fie propuneri pragmatice, însă acest lucru nu înseamnă că trebuie să lips, nu aibă ambiție. Mulțumesc, Silvi. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, rog, o rog pe doamna raportor să mă scuze am uh, pierdut începutul uh, dezbaterii. Foarte rapid, mulțumesc pentru această propunere care merge în sensul acestui pachet. Aș spune două lucruri. În primul rând, mi se pare important să tragem învățăminte de pe urma crizei. Uh, nu există suficiente reforme. Nu-mi place foarte mult cu expresia reforme structurale însă trebuie să mergem mult mai departe pe partea macroeconomică. Tot ceea ce ține de o consolidare a strategiei 2020 ține de eforturi comune. Comisia trebuie să respecte competențele statelor membre, însă dacă vorbim despre uh, principiul statului suveran, că Comisia nu se poate exprima atunci nu este, nu găsim o cale înainte. Ideea este de a face mai multe împreună. Vorbim despre comisie și despre pactul Euro Plus. Al doilea lucru, trebuie să legitimăm discuția. Și doamna Beres a subliniat importanța acestui fapt și are dreptate. Ceea ce lipsește Uh, cred că suntem cu toții de acord că trebuie să facem mai multe în zona euro. Însă dacă este vorba de lucruri care țin doar de competențele naționale, dacă vorbim despre drepturile partenerilor sociali, avem probleme dacă lucrurile sunt făcute de parteneri naționali fără legitimare la nivel european. Însă, în orice caz, adevărata dificultate este cum să articulăm această legitimitate la mai multe niveluri. Pervanș Berez a făcut o propunere să organizăm foruri interparlamentare cu parlamentele naționale. Este o idee bună, însă trebuie să vedem cum poate fi pusă în aplicare. Este bine să Uh, primim persoane care vin din comisiile competente și nu doar reprezentanți uh, cu afaceri europene. Ultima observație, cred că este important, nu știu unde vom ajunge cu pachetul guvernanță economică, însă este important ca uh, este important să ținem cont că anumite aspecte nu au fost obținute încă și să Eh, introducem o coerență în cerințele Parlamentului. Thank you very much, Kay. Mulțumesc. Kay. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamna Ford își cere scuze că nu poate fi prezentă astăzi. Știți că s-a organizat o serie de ședințe astăzi, iar doamna Ford, împreună cu alte persoane, sunt îngropate, e îngropată în diferite discuții, negocieri, etc. Însă, bineînțeles, cu toții înțelegem importanța pachetului guvernanței, pentru guvernanța economică, care este discutat pe parcursul acestor ședințe, așadar îi vom scuza pe absolut absenți. Uh, eu am uh, o notă foarte scurtă din partea doamnei Ford, însă sunt sigur că doamna Ford va lua contact cu legătura cu doamna uh, Beres. Da, spune doamna Ford, pactul de stabilitate, strategia UE 2020 trebuie să fie coordonate și tocmai de aceea Uh, semestrul european este deosebit de important. E drept că crearea unui cadru comun pentru aceste, pentru aceste politici este neapărat necesar. E drept că uh, acel raport anual de creștere trebuie să fie solid, după cum spune și doamna rapo uh, raportor, și el n-ar trebui să fie trans- transformat într-un instrument politic. În ceea ce privește calendarul, după cum spunea Jean-Paul Gozes, uh, și Silvi, există o suprapunere cu pachetul de guvernanță economică, iar doamna Ford propune ca mai întâi de toate să evaluăm funcționarea uh, semestrului european pentru o anumită perioadă uh, de timp și mai apoi uh, să înțelegem modul în care semestrul european este interconectat cu uh, toate cele ce țin de pachetul de guvernanță economică. Prin urmare, ne dorim să avem un semestru european simplu, nu un proces laborio- laborios, un semestru european care respectă procedurile naționale bugetare și, de asemenea, reprezintă un complement adus uh, tuturor uh, politicilor stabilite în uh, pachetul de creștere. Da, într-adevăr, mulțumim doamnei raportor și e drept colaborarea aceasta trebuie să continue și pe viitor. Mulțumim, Niclas. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. cred că discuțiile sunt deosebit de importante. Am avut deja un prim schimb de opinii. Astăzi discutăm pe baza textului doamnei raportor. Însă cred că, în ciuda faptului că doamna raportor ne-a făcut anumite propuneri, ă, domeniul pe ansamblu este, sau tema pe, pe ansamblu este una dificilă. Doamna raportor a recunoscut dificultățile, a încercat să le elimine. În primul și în primul rând este vorba despre democrație și despre rolul nostru și al parlamentelor naționale. Haideți să încercăm să creăm un simbol care ne va ajuta pe parcursul discuțiilor. Astăzi, uh, premierul uh, grec discută cu președintele Greciei se prea poate ca în uh, Grecia să fie organizate alegeri anticipate. Din ce motiv? Pentru că membrii partidului PASOK, partidul de guvernământ, fie își vor da demisia, fie vor uh, părăsi uh, grupul socialist acest, acești, uh, aceste persoane susțin că nu sunt dispuse să susțină un nou program de, austori, de austeritate, un program de austeritate care le-a fost pur și simplu băgat pe gât de către Troică fără ca opinia lor să fie cerută. Așadar, aceste persoane înțeleg necesitatea acestui program de austeritate, însă nu înțeleg de ce au fost dați la o parte pe parcursul redactării Uh, sale. Prin urmare, aceste persoane se întrebă care este rolul, în fond și la urma urmei, a autorităților naționale, a parlamentelor naționale. Deci avem aici de-a, de face cu o problemă care vizează parlamentele naționale. Parlamentele naționale se ocupă de buget. Lucrul acesta este esențial pentru activitatea Parlamentului sau această responsabilitate este esențială pentru activitatea Parlamentului. Iar bugetul național pe ansamblu e uh, obligat sau se dorește a crea uh, uh, creștere economică, a genera creștere uh, economică, bunăstare. Iar lucrul acesta se aplică în cazul tuturor bugetelor naționale și în, în cazul tuturor parlamentelor naționale. Noi, acum, pe baza discuțiilor noastre, ce facem? Subminăm regulile impuse la nivel național. Există o serie de decizii, o serie de politici, o serie de proceduri uh, explicate și înțelese la nivel național, iar acum uh, instituțiile europene forțează parlamentele naționale și structurile naționale să accepte lucruri care țin, în primul și în primul lor uh, rând, în primul și în primul rând de responsabilitățile lor. Așadar, ne dăm seama, pornind de la acest simbol, că da, e nevoie de coordonare europeană la nivel economică la nivel european. Și eu sunt de acord. Însă consider că această coordonare trebuie să folosească toate conceptele ce țin de guvernanța economică. Avem semestrul european, uh, dar În același timp, trebuie să înțelegem că ne-am ales cu criza asta din pricina faptului că pactul de stabilitate și creștere nu a funcționat. Și pentru a rezolva criza trebuie să dăm un caracter mai aspru tuturor reclurilor din pactul de stabilitate și creștere. Semestrul european nu face nimic altceva decât să evalueze într-o manieră foarte critică deficitele și procedurile bugetare. Da, e nevoie de disciplină bugetară, dar acest uh, semestru european nu va face uh, decât să complice lucrurile și să genereze o serie de strategii greșite de ieșire din criză. Bine, ați putea spune că acestea sunt instrumentele pe care le avem. Da, știu că doamna raportor încearcă să rezolve lucrurile, dar e, e un punct de plecare total greșit. Vă mulțumesc. Comisia este aici, în sală. Pervonș, dorești să asculți intervenția reprezentanților comisiei? Nu, nu, nu, îmi cer scuze. Și Udo vreau să intervină mai întâi, însă Pervonș, gândește-te și la partea de comisie sau intervenția comisiei. Da, vă mulțumesc, doamnă președinte. Îmi fac mari griji pentru colegul Jean-Paul Gozes. El nu mă aude. Ba, mă aude, văd că mă aude. Uh, Mă, mă tem pentru el pentru că știu că uh, persoanele care nu pot uh, să viseze se îmbolnăve, îmbolnăvesc. Acesta este un fapt dovedit de medicină. Și îmi doresc ca domnul Jean-Paul Gozes să învețe să viseze, pentru că altfel tare rău se va îmbolnăvi. Bine, acum să trecem la argumentul uh, colegei Kate Swinburne. N-am nevoie de ochelari pentru a o recunoaște pe chei. Însă, chei, cu ocazia aceasta trebuie să ne clarificați și nouă po- poziția politică a grupului dumneavoastră. Nu putem să intrăm în pauză acum dacă cerem un time-out și uh, lăsăm semestrul european să, sau rezolvarea semestrului european să se tergiverseze, atunci nu facem nimic. Dumneavoastră trebuie să ne spuneți acum care este poziția dumneavoastră, a grupului dumneavoastră. Este vorba despre un uh, care este dorința dumneavoastră, aceea de a crește uh, responsabilitățile Parlamentului European sau, din potrivă, de a le diminua cu ajutorul acestui semestru european? Deci, Uh, vreau să aflu care este poziția grupului dumneavoastră uh, vis-a-vis -vis de semestrul european și de asemenea, Sharon, și tu trebuie să-mi uh, răspunzi la aceeași întrebare, pentru că altfel, dacă nu avem un răspuns, nu ajungem niciunde. Și uh, mai spunea cineva că discuțiile noastre cu privire la pachetul de guvernanță economică merg în aceeași direcție cu propunerile făcute de pe Vonș pe, pe VES. Nu e adevărat. În momentul de față trebuie să recunoaștem că unul dintre motivele esențiale pentru dispuția, disputa dintre noi este uh, importanța acordului interinstituțional sau crearea unui crearea unui nou acord interinstituțional pornind de la acest uh, semestru nou european. Corin Wortman Kohl este de părere că nu este, nu este important ca acest semestru european să fie inclus în pachetul de guvernanță economică. Nu știu dacă are neapărat uh, dreptate. Uh, Uh, Pervonș are dreptate în momentul în care spune că semestrul european se ocupă de mult mai multe lucruri decât ce, uh, exclusiv cele prezentate în pachetul de guvernanță economică. Nu, semestrul european studiază strategia UE 2020 uh, domeniul educației, etc., etc. Deci, acum trebuie să ne dăm seama că prin acest semestru european nu facem doar un fel de evaluare al politicilor bugetare ale statelor membre, ci mergem mai departe. Trebuie să înțelegem care sunt efectele analizelor noastre, efectele colaterale. Prin urmare, noi trebuie să uh, stabilim Dată fiind importanța și magnitudinea acestui semestru european, să înțelegem care este obiectivul nostru. Văd că liberalii și uh, alții nu își doresc uh, neapărat ca acest uh, semestru european să fie, mă rog, discutat uh, sau pe baza uh, sa să fie creat un acord, un nou acord interinstituțional. Unii își doresc ca acest semestru european să fie inclus în pachetul de guvernanță economică. Ei, nu știu care este cea mai bună uh, cale de urmat, însă trebuie să alegem una dintre aceste uh, căi care ne stau la dispoziție, pentru că altfel intrăm în istoria Uniunii Europene ca un parlament care nu Uh, beneficiază și nu vrea să beneficieze de pe urma tuturor prerogativelor care îi sunt stabilite prin uh, tratatul de la Lisabona. Mulțumesc, Udo. Dacă tot mai pus niște întrebări, dăm voie să-ți și răspund la ele. Nu cred că vom avea un raport din proprie inițiativă asupra uh, acestui uh, rapo- acestei teme. Uh, sau nu credeam inițial că vom avea un raport din uh, proprie inițiativă și prin urmare orice s-ar întâmpla în pachetul de guvernanță uh, economică, e clar că acest proces de codecizie va fi unul mai mult decât dificil și Parlamentul cu siguranță nu va obține tot ceea ce își dorește, nici Consiliul nu va reuși să-și ob- să obțină tot ceea ce își dorește. Rezultatul va fi un compromis și tocmai de aceea cred că există multe de făcut pe viitor, mai avem multe de negociat, după cum bine a spus doamna raportor. Am făcut același lucru în contextul dialogului uh, monetar și cu siguranță vom face acest lucru și pe viitor. Pe Vonș este în măsură să uh, ne spună câte ceva despre succesul uh, succesul obținut de către Parlament atât pe durata acestui mandat cât și în mandatul an- anterior. Pervonș, vrei să asculți intervenția Comisiei? Domnul Schulzer. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Știți, Comisia a fost întotdeauna de părere, chiar și în timpul strategiei Lisab- de la Lisabona, că actorii naționali, parlamentele naționale, Parlamentul European sunt cu toții foarte importanți. Trebuie să fie implicați în cazul în care strategia se dorește a fi încununată de succes. pot să fiu de acord cu majoritatea comentariilor făcute. Domnul funcționar ar putea să-și folosească și uh, propria sa limbă maternă. Așadar, uh, Comisia, în timpul negocierilor cu privire la pachetul dar nu, uh, vorbitorul își uh, se întrerupe și continuă în engleză. Așadar, a, în cadrul discuțiilor cu privire la pachetul uh, de guvernanță economică, Consiliul și Comisia au reușit să ajungă la un numitor comun asupra anumitor puncte. Se pare că există înțelegere, o, un consens cu privire la modul în care trebuie să fie implicat Parlamentul în cadrul semestrului european. Comisia este de părere că această codificare a semestrului european este un aspect pozitiv. Știți cu toții că ne-am confruntat cu probleme la început, însă cred că între timp am reușit să le rezolvăm și acum suntem de acord cu părerea Parlamentului și anume că e necesară o codificare a semestrului european. Pornind de la câteva dintre criticile făcute de domnul Lambert în, esen, în esență, dați-mi voie să vă spun următoarele lucruri. Semestrul european este o reacție la criză. Ne ajută să învățăm din uh, criză. Ce am învățat sau care este lecția importantă pe care am învățat-o? Trebuie să ne îmbunătățim supravegherea pentru a funcționa bine. Supravegherea pe termen mediu și termen lung are, lo- are drept obiectiv uh, scăderea Uh, posibilității riscului de criză și, de asemenea, eliminarea efectelor crizei. Acest lucru se face prin, uh, prin intermediul pachetului pe care Comisia l-a propus săptămâna trecută. Veți vedea uh, că aceste propuneri ale Comisiei sunt cât se poate de concrete, cât se poate de măsurabile și prin intermediul lor sperăm că supravegherea va fi uh, și, de asemenea, punerea în aplicare va, uh, vor fi mult mai transparente și ușor de urmărit. Bineînțeles că toate propunerile Comisiei se bazează pe tratat și, sincer să fiu, nu înțeleg de ce domnul Lambert se referea la dictatură. Însă, în general, aș spune că semestrul european este un pas important înainte. De asemenea, salutăm multe dintre sugestiile, trebuie să recunoaștem lucrul acesta, dintre sugestiile făcute în raport mm, și uh, cu siguranță vom mai discuta despre această temă și în cadrul discuției cu privire la uh, pachetul guvernanței economice. Mulțumesc, Pervonș. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc colegilor care au contribuit la această dezbatere, care este doar prima etapă. Voi încerca să răspund tuturor. Îi mulțumesc lui Filip Lambert pentru susținerea sa pentru ceea ce înseamnă semestrul european. Dacă rămânem la formularea de astăzi, într-adevăr am dat toată puterea ministrilor de finanțe, direcției generale ECFIN și băncilor centrale pentru a determina crearea de locuri de muncă și investițiile la nivelul Uniunii Europene. Însă nu este ceea ce ne dorim. În ceea ce privește reforma, vă atrag atenția că amendamentele admit că este nevoie de reformă, însă este vorba de ce reformă vorbim despre interdicția indexării salariilor, despre scăderea cu 15% a pensiilor și salariilor, sau este vorba de finanțarea educației, a formării continue, a susținerii investiției în cercetare și dezvoltare pentru a putea trece la o economie mai durabilă. Este o dezbatere de fond care nu înseamnă că nu avem nevoie de reformă. Uneori în Parlamente apare o ambiguitate atunci când vorbim despre reforma în special structurală. Am spus deja aici și repet că trebuie să ne uităm la bugetele statelor membre și cât se cheltuiește pe educație, în, cât s-a cheltuit pe educație în perioada strategiei de la Lisabona. Jumătate din statele membre ale Uniunii în, în, aceste perioade, în această perioadă și-au scăzut bugetul consacrat educației. Jean-Paul Gozes și Udo Bullman v-au invitat să visați, uh, subscriu la aceste pro- propuneri, inclusiv la ceea ce a spus uh, reprezentantul Comisiei după discuțiile în care ne-am angajat deja de mult timp, pentru că acestea sunt teme pe care le-am dezbătut și în convenție, care revin în actualitate. Dacă păstrăm poziția noastră pe semestrul european doar la nivelul pachetului guvernanță economică, atunci ne lipsim de modalitatea de a influența această coordonare bugetară. Nu am avut timp să spun în remarcile prealabile, însă vă atrag atenția asupra paragrafului 10, unde propun să folosim acest semestru european pentru a susține strategia europeană. Comisia identifica foarte clar planurile de investiție publice și private, uh, pe de o parte legate de strategia 2020 și pe de altă parte uh, legate de dezechilibrul, in, dezechilibrurile interne ale Uniunii Europene. De asemenea, uh, mă refer la ceea ce a spus Silvi Goulart, coerența și cu pachetul de guvernanță economică trebuie să fie luată în considerare, însă coordonarea politicilor economice nu epuizează problema semestrului european. În mandatul anterior ne-am chinuit să inventăm un organism, un G33, G39 pentru guvernanța economică, pentru strategia de la Lisabona. și această noțiune de semestru economic pe care a propus-o chiar Comisia ne dă oportunitatea de a continua. Atunci când Comisia vorbește despre codificarea rolului Parlamentului European, nu pot să fiu de acord. Pentru că avem o anumită experiență a codificării, care este un instrument juridic extrem de important. Codificarea este uh, Uh, menționarea faptelor deja existente, însă trebuie să mergem mai departe, trebuie să conectăm rolul partenerilor sociali care nu au fost menționați în această dimineață și al Parlamentului European dacă vrem ca valorile Uniunii și democrației să se transpună în uh, măsuri economice. Iată, doamna președinte, câteva răspunsuri pe care le pot da în acest moment și în legătură cu ce spuse de doamne, doamna Swinburne în numele doamnei Ford, în legătură examinarea anuală a creșterii nu poate să fie doar un instrument tehnic. Trebuie să privim care a fost conținutul primei examinări actuale a creșterii. După cum spunem, deseori este vorba de dimensiuni politice de o viziune radicală a politicilor economice și, pe de altă parte, aspectele tehnice. Să păstrăm aceste elemente în abordarea Parlamentului European. Și încă un element foarte important, care nu a fost menționat, Comisia vorbește tot timpul de supraveghere economică multilaterală. Dacă nu fa- facem decât supraveghere și control, atunci nu vom, ieși, nu vom scoate niciodată Uniunea Europeană din situația actuală. Felul nostru de gândire trebuie să coincidă cu o voință proactivă de a constitui bazele unei economii europene în serviciul cetățenilor. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Uh, este vorba doar de prima etapă a discuțiilor pe acest raport. Thank you very much. Uh, the deadline for Vă mulțumesc. Termenul pentru amendamente este 22 iulie, iunie. Vom discuta amendamentele în 11 iulie. Votul în comisie este programat pe 19 septembrie, ceea ce permite uh, Uh, Comisiei AFCO să își elaboreze avizul și vom vota în prima sesiune din octombrie. Jean-Paul, domnul Gozes, legătură cu calendarul, nu cumva am putea amâna data limită pentru amendamente, pentru că 22 iunie este săptămâna viitoare.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 Well, if the latest we could... Data limită pentru amendamente este 4 iulie, dar atunci nu mai rămâne foarte mult timp pentru termenul de amendamente și discutarea acestora în 11 iulie. Dar dacă este ok și extindem termenul pentru amendamente, atunci suntem de acord. Filip. Este o cerere din partea unui grup mic, dar ace- suntem aceeași care lucrăm pe guvernanța economică și am putea să uh, profităm de încă o săptămână cel puțin. A, ah, 4 iulie. Bine, atunci e ok. Deci rămânem la 4 iulie ca termen pentru amendamente. French and English? For the amendments. Limba franceză și engleză pentru amendamente?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 pentru a avea timp pentru traducere. Și chiar am putea să extindem termenul de depunere până în 14 iulie. Deci 14 iulie pentru depunerea amendamentelor și le discutăm după vacanța de vară. În lumina mm, a ceea ce se întâmplă în guvernanța economică. Pervanș, ești de acord? Pervanș? Am uh, experiența ultimei săptămâni de august și nu, și nu este o săptămână foarte bună, deci nu aș fi în favoarea acestei propuneri. Bine. Ja, ich halte den Vorschlag für hervorragend. Consider că propunerea este excepțională. De deci, ce? Pentru că nu este o procedură legislativă aici. Avem o serie de alte documente mult mai importante, legislative, și cred că propunerea ar trebui să fie acceptată de către Pervonș. Doamna președintă, în Parlamentul European uh, se obișnuiește ca termenul limită pentru depunerea amendamentelor să fie discutat cu uh, doamna raportor sau cu raportorul. Dată fiind uh, situația actuală, cred că Pervonș ar trebui să facă o propunere și aceasta să fie acceptată de către noi. Sunt de acord. Însă ceea ce putem spune este că termenul nu va fi 22 iunie, va fi cel puțin 4 iulie și vom distribui un mesaj în legătură cu clarificarea termenului când vom continua discuțiile în procedura normală. Cel puțin 4 iulie atunci pentru amendamente, lucru necesar pentru a putea ține cont de ceea ce se va întâmpla sau nu în domeniul guvernanței economice. pe Și este, ești de acord? Doamna președinte, interesul acestui raport este ca fiecare să poată să contribui și să fie mulțumit de rezultatul final. Dacă fixați data pe 4 iulie, înțeleg că colegii doresc amendamentele în toate limbile și că nu vom putea discuta amendamentele în comisie decât după vacanța de vară. În aceste condiții puteți la fel de bine să amânați termenul până mai târziu și să discutăm amendamentele după vacanța de vară, însă nu în 31 august, pentru că eu nu voi fi aici, colegii nu vor fi aici, știu ce se întâmplă la ședințele din 31 august, care de obicei sunt anulate. En clair, vous, vous pouvez même aller au... Deci puteți să mergeți chiar mai departe de 4 iulie cu termen de, termenul de depunere. Însă discuția amendamentelor să nu fie în 31 august. Well, that may be the case. We, we, we, I think, I think we do have to... Bine, putem să amânăm termenul de amendamente, însă dacă trebuie să schimbăm uh, restul calendarului, atunci foarte bine. Însă, deja există patru puncte semnificative pe ordinea de zi care trebuie să fie discutate în 31 august. Deci, vom avea nevoie de uh, foarte mulți colegi care să se fi întors din vacanță. Vom continua atunci discuțiile în legătură cu acest termen, însă termenul de depunere este ex- extins până la 4 iulie. Restul va fi decis mai târziu. Trecem acum la voturi, însă nu am făcut uh, comunicările președintei ieri, așa încât le voi face acum. ICSD. Situația pare blocată la uh, Consiliu și nu par să fie schimbări în viitorul apropiat. Raportorul și raportorii din umbră au ales să au ales votul în plenară pentru luna iulie. Nu vom avea deci timp să ne punem de acord și vom urma procedura normală. Apoi se va merge la a, a doua lectură în legătură cu alte întâlniri uh, trilaterale pe guvernanța economică, am avut astăzi o întâlnire și s-au făcut progrese în mai multe direcții, dar trebuie să mai discutăm. Cele șase dosare sunt uh, programate pentru votare săptămâna viitoare, la a doua plenară din iunie. Uh, am mai avut uh, o întâlnire săptămâna trecută și vom mai avea una săptămâna aceasta și vom uh, finaliza raportul. Pe dialogul monetar pe 20 iunie era inițial programat uh, întâlnirea trilaterală, dar va trebui amânată din cauza că uh, întâlnirea ECOFIN de la Luxemburg va ocupa acea zi. Deci va trebui să fixăm noua dată și vă vom anunța care va fi aceasta și vrem să vă mai spun câteva lucruri în legătură cu uh, uh, lipsa de timp în ceea ce privește uh, numirea noului președinte al Băncii Centrale Europene. Trebuie să luăm o decizie înainte de summitul din iunie, de aceea votul în uh, comisie va avea loc astăzi pentru a merge la plenară cu un termen rezonabil pentru amendamente. Nu e prima dată când uh, avem uh, uh, o situație în care audierea este urmată de discuții uh, în camera și a doua zi de vot. De aceea vreau să rog secretariatul să încerce să evite astfel de situații pe viitor. <clears throat> Dacă modificăm acest, această procedură pe viitor, vom putea să avem mai mult timp pentru deliberări și evităm situația amânării rapoartelor din lipsă de timp. Deci, uh, Gunnar, data viitoare uh, o să avem mai multă grijă de tine. Cu asta putem trece acum mai departe. A, nu vreau să deschid o dezbatere în acest moment, Werner. Domnul Langen, doreați să luați cuvântul? Nu. Silvi, uh, foarte pe scurt, Sharon, înțeleg că domnul Trișe este ocupat săptămâna viitoare, dar din cauza acestei crize ar trebui găsit o dată înainte de vacanța de vară, pentru că cred că e important să discutăm cu el despre situația din Grecia. Da, cred că asta se dorește. Nu sunt pentru o amânare și sigur uh, va trebui să avem această întâlnire înainte de vacanță. Acum vom trece mai departe la punctul 9 care este votul asupra recomandării privind uh, numirea președintelui Băncii Centrale Europene și avem două posibilități. Putem vota Uh, deschis sau prin vot secret. Deci nu cred că e cazul să apelăm la votul secret. Haideți să vedem cine este pentru. Împotriva? E cineva? Două voturi împotriva, abțineri. Patru. Alinatul 2, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se aprobă. Citările 1 la 4, cine pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Considerentele A la C, în bloc, cine pentru, împotrivă, abțineri, vom Uh, vota electronic pentru textul amendat. Votul este deschis. A votat toată lumea, votul este închis, 33 pentru, 2 împotrivă și 2 abțineri. Trecem la votul privind uh, programele de garantare a asigurărilor. Uh, raportor Peter Skinner. Da, amendamentul 14. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat. IMCO alinatul 1. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Compromisul A pentru împotriva abțineri aprobat. Compromisul B pentru împotrivă abțineri aprobat. Compromisul C pentru împotrivă abțineri aprobat. IMCO uh, aliniatul 2 pentru împotrivă abțineri aprobat. Compromisul D pentru împotrivă abțineri aprobat. IMCO 6 pentru împotrivă abțineri respins. Amendamentul 29 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. 30 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. 31 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. 32 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. 33 pentru, împotrivă, abțineri. Respins textul original cu amendament oral al lui Sven Giegold pentru împotrivă, deci împotriva abțineri aprobat 34 pentru împotriva abțineri aprobat 35 pentru împotriva abțineri respins 36 pentru împotrivă, abțineri, aprobat. Nu votăm la textul original. Trecem la IMCO 11. Compromisul E pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. IMCO 7 pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Compromisul F cu amendament oral și vot pe părți. Amendamentul oral este reprezentat de adăuga, adăugarea cuvintelor sau program or scheme. Pentru cine este pentru prima parte? Deci pentru cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? respins. Pentru votul pe părți, prima parte pentru împotriva abțineri aprobat, partea a doua pentru împotriva abțineri aprobat. IMCO 8 pentru, cine este pentru împotriva abțineri aprobat. Compromisul G pentru împotriva abțineri aprobat. 52 pentru, împotrivă, abțineri. Aprobat. IMCO 4 pentru, împotrivă, abțineri. Aprobat. Compromisul H pentru, împotrivă, abțineri. Aprobat. Compromisul I pentru, împotrivă, abțineri. Aprobat. Compromisul J aprobat. 71 uh, pentru împotrivă va trebui să verificăm electronic amendamentul 71 votul este deschis este aprobat cu 21 la 17 75 este compatibil. Cine este pentru? E un amendament oral. Cine pentru? Împotriva. Abțineri. Adoptat. 76 pentru, împotriva abțineri. Adoptat. 77 pentru, împotriva abțineri. Adoptat. Alinatul 10 pentru, împotriva abțineri. Aprobat. Trimiterea 1 pentru împotriva abțineri adoptat. Trimiterea 2 pentru împotriva abțineri adoptat. Trimiterea 3 pentru împotriva abțineri adoptat. Trimiterea 4 adoptată. Amendamentul 1 adoptat. Trimiterea 5 pentru împotriva abțineri adoptată trimiterea 6 pentru împotriva abțineri adoptată considerentul A textul original pentru împotriva abțineri adoptat compromisul K pentru împotriva abțineri adoptat amendamentul 3 pentru împotriva abțineri respins amendamentul 5 pentru împotriva abțineri adoptat Considerentul de text original, pentru, împotriva, abțineri. Adoptat. Amendamentul 6 pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 7, amendament oral, pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 8 pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 9 pentru împotrivă abțineri adoptat. Compromisul L pentru împotrivă abțineri adoptat. Compromisul M pentru împotrivă abțineri adoptat. Considerentul H pentru împotrivă abțineri adoptat. Inco B pentru împotrivă abțineri adoptat. Amendamentul 12 pentru împotrivă abțineri adoptat. Considerentul J pentru, împotriva abțineri adoptat. Considerentul 13 pentru împot, uh, amendamentul 13 respins. Am putea să facem votul final electronic, vă rog, votul este deschis. A votat toată lumea, votul închis, 37 pentru și o abținere. Bravo, Peter. Nu mai avem nimic pe ordinea de zi la diverse. Următoarea întâlnire pe 20 iunie la ora 3. Ce scuze, Werner, vrei să spui ceva, Werner? Domnul Langen dorește să ia cuvântul. Domnul președinte, la punctul diverse vreau să fac un uh, comentariu cu privire la raportul privind derivatele pe care l-am votat în unanimitate. Ministrul de Finanțe american Geigner a trimis un, uh, o scrisoare ministrului de Finanțe uh, ungar, care ne-a fost trimis și nouă tuturor celor uh, implicați în Parlamentul European. Acolo, uh, ministrul american își spune că și-ar dori ca uh, reglementările să fie la nivel mondial și deciziile luate la Pittsburgh vor fi valabile pentru toate derivatele, dar acestea se referă doar la derivatele extrabursiere. Uh, acel act DOT din SUA uh, se referă doar la derivatele extrabursiere. Îmi voi permite să-i, transmite, să-i transmit un răspuns domnului Gagner pe care vi-l voi uh, arăta și dumneavoastră. Mi se pare foarte ciudat ca, America, ca ministrul american în cadrul sau pe parcursul cursul negocierilor uh, să citeze anumite decize, decizii G20 care nu sunt uh, sau uh, să le, citească, să le citeze într-o manieră incorrectă. Deci nu, nu știu ce se întâmplă acolo. În orice caz, trebuie să um, tragem concluziile potrivite. Acolo nu este vorba doar despre OTC-uri extrabursiere. Vreau neapărat să vă spun asta la punctul divers. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you. Sorry I didn't see you, but thank you. Vă mulțumesc, că, îmi pare rău că nu v-am văzut. În orice caz vă mulțumesc, ședința se suspendă.